Bună dimineața, ne reluăm lucrările și începem cu punctul numărul 6 de pe ordinea noastră de zi, avizul colegului Derek Vaughan în ceea ce privește impactul politicii de coeziune în Irlanda de Nord. Sper că cu toți aveți cartelele de vot la dumneavoastră, iar raportul, dacă dorește, poate interveni, nu dorește, atunci trecem direct la vot. Dacă grupurile politice sunt uh, pregătite, mă rog. Amendamentul 3 pentru. Există obiecții împotriva unui vot în bloc? Vă întreb? Nu? Mulțumesc, atunci votăm în bloc. Putem vota și direct electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 11 voturi uh, pentru, un vot împotrivă. Felicitări raportorului. Iată că astfel ajungem la punctul numărul 7 de pe ordinea de zi și problema noastră permanentă în ceea ce privește modul în care am putea reuși să scurtăm calendarul descărcării de gestiune. Vreau să vă informez că suntem cu toții de acord, Curtea de Conturi, Comisia și de fapt și celelalte instituții și noi oricum, că ar trebui scurtat acest proces. Întrebarea este doar cum, pentru că totul se leagă de raportul Curții de Conturi, raportul anual, care în mod normal uh, apare doar în noiembrie, anticipat în octombrie. Și întrebarea este cum anume putem uh, scurta procesul. O mai problemă apare și din cauza Consiliului, pentru că descărcarea noastră de gestiune se face la recomandarea Consiliului și dacă această recomandare lipsește, nu putem continua procesul. Deci, practic, și Consiliul este un obstacol sensibil în încercarea de a scurta acest calendar. Sigur că acum vrem să ne ocupăm în special de Curtea de Conturi și vrem să invităm toate instituțiile să ia poziție față de uh, această problemă. Sigur că um, și în cazul Comisiei Curtea de conturi depinde de prezentarea conturilor de către Comisie. Comisia depinde de prezentarea datelor de către statele membre. Deci, iată un uh, cerc vicios care nu este ușor de străpuns. Noi am încercat în mai multe grupuri de lucru să rezolvăm această chestiune. Grupul de lucru, descărcare de gestiune și calendar nu este neapărat foarte uh, iubit, dar ne întâlnim uh, în mod uh, regulat și sperăm că, iată, cu această încercare să reușim să avansăm. Mă bucur că e prezentă Curtea de Conturi, căruia îi și dau cuvântul imediat. Vă rog. Da, am reușit să găsesc butonul corespunzător. Mulțumesc, bună dimineața! Mulțumesc pentru invitația adresată Curții de Conturi, pentru această dezbatere foarte importantă. Pot să spun că ne-am gândit mult uh, în ceea ce privește posibilitatea de a raționaliza calendarul de activități. În primul rând, am făcut eforturi pentru a anticipa publicarea raportului anual de la mijlocul lunii noiembrie la sfârșitul lunii septembrie, început de octombrie, în ultimii doi ani. De asemenea, am analizat uh, în detaliu și termenele prevăzute în regulamentul financiar, versiunea revizuită, am venit cu un aviz în acest sens și am recomandat termene ceva mai scurte pentru furnizarea diferitelor documente, inclusiv pentru conturile prezentate de comisie. Apoi, am încercat de asemenea să analizăm chestiunea agențiilor, pentru că acolo termenele sunt ceva mai întârziate, iar conturile agențiilor și avizele trebuie prezentate la 1 august, ceea ce din nou presupune anumite limitări pentru noi. Anul trecut am încercat să pregătim o sinteză a raportului anual pentru agenții, iar pentru anul următor deci, pentru auditul din 2017, încercăm să elaborăm un singur raport în loc de 41 de rapoarte anuale specifice. Sperăm așadar că această centralizare a rapoartelor va fi de asemenea utilă în cadrul procedurii de descărcare. Totuși, mai există câteva elemente care ne împiedică să avansăm. În primul rând, faptul că examinarea noastră se bazează pe conturile anuale consolidate și trebuie să ne îndeplinim uh, misiunea care depășește sfera activităților desfășurate de Uh, organismele de audit uh, private, trebuie să analizăm și alte tranzacții. De asemenea, mai există și elemente din partea Comisiei care sperăm că vor fi comentate de către colegii de la Comisie. Aș sublinia doar faptul că e nevoie de un calcul al um, angajamentelor pentru pensie, care de regulă este de regulă este gata în mai. Noi, față de organismele private, trebuie să mai traducem rapoartele noastre în toate limbile Uniunii Europene. În luna august, de regulă, se face acest lucru. Luna în care facem toate eforturile necesare. Sigur că suntem dispuși să discutăm uh, despre ajustarea termenelor, dar cred că se impune să fim rezonabili și realiști. Și poate că pe viitor am mai putea scurta publicarea raportului anual cu o săptămână, două, deci să spunem mijlocul lunii septembrie, dar acest lucru depinde de termenele și aranjamentele practice de cooperare cu Comisia. Și probabil chestiunea cheie se referă la modul de abordare a agențiilor și sper că putem discuta acest lucru astăzi. Mai există un alimenta- element suplimentar uh, care ține de strategia pe trei ani a curții. Uh, ne-am gândit să sporim raportările pe performanță pentru programele comisiei și vrem să venim cu un raport de performanță anual care se publică undeva la finele lunii iunie și este un element suplimentar care sper că se va reflecta în dezbaterea de astăzi. Una dintre opțiunile noastre este că vom prezenta un raport specific la finele lunii noiembrie, ceea ce va oferi dumneavoastră și altor părți interesate o imagine despre performanțele programelor uh, Uniunii în ansamblu. Pentru că și această parte a raportului trebuie reflectată în procedura de descărcare. dar la finele lunii iunie, dacă aceste date se publică la finele lunii iunie, noi putem veni cu analiza noastră doar undeva în luna noiembrie. Vă mulțumesc foarte mult uh, și aștept cu interes dezbaterea. Mulțumesc, Gregor. Eu foarte mulțumită nu sunt. Ce trebuie să se întâmple pentru ca și curtea să prezinte raportul anual deja în luna iulie, înainte de vacanța de vară. Ce ar trebui să se întâmple? Așa cum vă spuneam, în linii mari, depindem de documentele care trebuie furnizate de comisie. Deci dacă am primit la 1 martie conturile din partea Comisiei. Am avea nevoie de conturile consolidate înainte de 30 iunie. Dar implicit, iată, astfel am transferat povara către Comisie, iar în cazul agențiilor, așa cum arătam, avem în vedere elaborarea unui singur raport anual în loc de 41 specifice, dar și aici depindem de termenul până la care primim auditul agențiilor și termenul în momentul de față este 1 august. Dacă și acest termen ar putea fi scurtat, ar fi util pentru noi. Mulțumesc! În cazul agențiilor, nu cred că ar trebui să existe vreo problemă în a anticipa termenul în așa fel încât uh, procedura să rămână împreună. Ar fi important și pentru noi. Doamne, agențiile sunt uh, reprezentate și ele prin intermediul doamnei Costulinț, care îi dau acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. din partea rețelei agențiilor uh, suntem și noi uh, pentru a anticipa procedura de descărcare de gestiune, însă, așa cum spuneați în observațiile dumneavoastră introductive, sunt foarte mulți actori uh, implicați și noi avem mai degrabă un rol reactiv decât activ. De îndată ce plimbim toate documentele relevante, fie că e vorba de uh, rap- rapoarte sau observații preliminare ale curții sau chestionarele uh, din partea Parlamentului. Deci cu cât le primim mai repede, cu cât putem uh, răspunde mai rapid. Aș dori însă să vă supun atenției un punct și anume că de regulă serviciile din cadrul agențiilor implicate în închiderea conturilor anuale sunt tot cele care uh, Uh, lucrează și pe descărcare. Deci, ar putea fi o constrângere suplimentară dacă se lucrează în paralel la închiderea conturilor și descărcare în paralel, dar agențiile sunt dispuse să facă față acestei provocări și să furnizeze calitate înaltă, așa cum am făcut-o și în anii precedenți președinte, îmi permite să vă întreb mai concret uh, ce ar trebui să ne imaginăm prin această disponibilitate? Ce rezistențe există și ce ar putea împiedica acest lucru? Nu credeți că Curtea de Conturi ar uh, putea primi toate datele necesare din partea dumneavoastră deja în luna aprilie, pentru că e vorba doar de bugete administrative până la urmă. După cum știți, avem și companii de audit externe care efectuează auditul financiar. 1 august este termenul stipulat în contractul cadru în momentul de față. Acest contract cadru a fost încheiat de către Comisie pentru a externaliza partea financiară a auditului. Cred că și acolo trebuie umbla puțin la termenul la care companiile de audit externe trebuie să își prezinte rapoartele. Nu pot vorbi numele curții de conturi pentru a ști ce, despre ce coordonare este nevoie între dânsii și auditorii externi. Practic, calendarul din contractul cadru determină ce anume trebuie prezentat uh, la ce termen. În cazul Frontex, de pildă, auditorii externi vin la noi în februarie, iar apoi în iunie pentru vizite ulterioare. Acest lucru poate fi avansat și, evident, trebuie modificat și contractul cadru în acest sens. Iar în ceea ce privește chestionarele, știți că sunt diferite chestionare care sunt uh, lansate și lucrăm cu Parlamentul pentru a avea un chestionar uh, standardizat pentru toate agențiile, pentru că cu cât sunt mai standardizate întrebările, cu atât mai devreme putem lucra la ele și să pregătim uh, răspunsurile. Înțeleg că chestionarul va fi discutat astăzi. Acum sunt sigur optimistă. Dacă îl primim uh, săptămâna viitoare, atunci putem furniza răspunsurile noastre înainte de luna august. Nu există vreo problemă legată de aceste chestionare și apoi, sigur, mai există o legătură Am mai făcut uh, o propunere și anterior și anume ca și chestionarul um, standardizat să fie comasat cu întrebările follow-up pentru descărcarea de gestiune pentru anul precedent. Apoi mai sunt întrebări individuale care sunt uh, formulate după primirea uh, raportului Curții de Conturi. Dacă aceste rapoarte ale Curții de Conturi sunt publicate mai devreme, atunci și aceste întrebări pot fi transmise rețelei de agenții mai devreme, astfel încât să putem lucra la ele și să pregătim să lansăm uh, un uh, studiu în termen de trei săptămâni pe care să-l putem uh, finaliza pentru a se constitui ca anexă la conturile consolidate. Mulțumesc! Acum toate, toți ochii se îndreaptă către comisie. Doamna Buschez, vă, vă revine dumneavoastră misiunea de a spune ce se poate face. Sigur că dacă termenul este 1 august pentru auditorii externi, este un termen foarte lung. Deci ce măsuri pot fi luate pentru a reuși ca descărcarea să se facă în N plus 1? Aveți uh, cuvântul. La, la Commission est volontiers Comisia dorește să colaboreze cu toți intervenienții pentru ca să încerce să găsească soluții, pentru ca să fie anticipate aceste calendare pentru descărcare. Însă trebuie să fim siguri mai întâi că avem un calendar realist care să asigure și calitatea procedurii, întregii proceduri. Eu văd lucrurile mai degrabă în mai multe etape. Anul acesta am putea să avansăm eventual procedura însă ar trebui să încercăm să discutăm și ce putem face pe termen uh, mediu și pe termen lung. Pentru anul acesta am uh, prezentat curții de conturi uh, situația conturilor provizorii. Curtea acum analizează aceste conturi, e pe cale să le finalizeze și noi luăm toate măsurile necesare pentru ca să finalizăm uh, conturile consolidate până la sfârșitul lui iunie, adică o lună mai repede decât ceea ce este prevăzut uh, de către uh, calendarul financiar, iar raportul de gestiune va fi adoptat de asemenea de către Comisie pe 15 iunie. Deci toate aceste documente vor fi la dispoziția Parlamentului, uh, raportul de performanță la jumătatea lui uh, iunie și conturile la jumătatea lui iunie, ceea ce ar putea să ajute comisiile să, începe, să înceapă să poată să uh, analizeze toate documentele. În ceea ce privește agențiile și contractele cadru, le vom analiza în detaliu. Nu am notat aici toate informațiile, dar uh, eu sunt și contabilă la mai multe agenții și am primit deja un feedback din partea auditorilor externi. Iată de ce mă miră puțin că răspunsul auditorilor externi și privați nu este disponibil încă până la uh, sfârșitul lui august. Voi uh, verifica contractul uh, cadru să vedem dacă trebuie modificat ceva dar fiecare agenție trebuie să încheie un contract specific cu o societate de audit și atunci trebuie să vedem dacă putem să avansăm termenele pentru ca să prezentăm rezultatele auditului. Acestea sunt elementele pe care vroiam să vi le transmit și vroiam să creăm eventual un grup de lucru pentru ca să găsim o soluție pe termen lung, să discutăm care ar putea să fie etapele pe viitor și să încercăm să avem o procedură puțin mai scurtă pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, așa m-am gândit și eu că va fi, toată lumea este binevoitoare, dar nu ajungem totuși la niciun rezultat. Cred că trebuie totuși să ne ocupăm pentru ca lucrurile să nu uh, se înfunde. E foarte bine că toată lumea face eforturi, dar în această situație lucrurile nu ajung. Doamna Buschez, întrebarea este cum uh, va depinde de datele statelor membre uh, ca ei să poată să ofere aceste date pentru ca Curtea de Conturi să poată să înceapă să verifice. Care este rolul datelor primite de la statele membre în exercițiul acesta de descărcare pentru ca să fie prescurtat acest exercițiu? Nu sunt foarte optimistă în ceea ce privește statele membre, dar am putea să încercăm, desigur. Al doilea punct. Nu e nimeni de la Consiliu sau e cineva din Consiliu prezent? Nu cred. Întrebarea despre cum va fi gata uh, Consiliul să uh, schimbe uh, procedura este o întrebare foarte interesantă. E vorba de aceeași, același grup de lucru care se ocupă și de buget. Ei nu sunt, deci, doritori să lucreze în paralel. Știm că, de obicei, bărbații nu sunt foarte uh, capabili la multitasking, deci mă întreb cum se va realiza. Fără să tragem însă calendarul mai devreme, nu o să meargă, pentru că dacă primim în februarie recomandările Consiliului, avem deja un calendar în care noi am votat deja la cont când primim uh, recomandarea Consiliului înseamnă că am așteptat doar uh, proforma recomandarea și decizia plenarei și uh, va veni și momentul când vom vota și vom decide înainte să vină recomandarea Consiliului și atunci uh, sunt convinsă că vor fi certuri. Poate secretariatul ar putea să simuleze ce s-ar întâmpla în acest caz. Eu însă sunt doritoare să prescurtăm procedurile, pentru că nu contează cât de frumoase sunt recomandările dacă vin prea târziu. Întrebarea care se pune este ce face Consiliul dacă noi suntem deja gata cu procedura noastră de descărcare și ei vin după aceea cu remarcile, lor. Noi, eu cred că ei nu sunt atât de conștiincioși, am constatat deja în cazul Consiliului că nu este cazul să fie atât de conștiincioși, deci va trebui să încercăm să discutăm cu Consiliul despre această posibilitate și mai ales, doamna Buschez, dacă puteți să ne spuneți și mai mult care, sunt, uh, care este rolul statelor membre, care sunt posibilitățile de a scurta termenele, iar uh, Curtea de Conturi, domnule Gregor, trebuie să ne spună cât de important este ca pentru munca dumneavoastră să avem o finalizare uh, Uh, a conturilor, să avem conturile consolidate deja finalizate, care sunt uh, șansele de a scurta procedura dacă le aveți. Și apoi altă întrebare care se pune este legată de Parlament, pentru că și noi trebuie să lucrăm mai repede. Domnule Gregor, când este gata raportul anual și merge la traducere? Când merge mai departe? Pentru că poate că am putea să rezolvăm o parte din treburi cu un exemplar uh, inițial al raportului, fără să avem încă toate versiunile lingvistice. Știu că aici atingem mai multe taburi, dar până la urmă nu vom putea avansa decât așa. La ultima revizuire a regulamentului bugetar am uh, refuzat să discutăm despre aceste variante pentru că au apărut niște amendamente foarte radicale. Uh, regulamentul bugetar nu este o problemă, dar trebuie mai întâi să vedem care este uh, situația. Și de aceea vreau să-i dau cuvântul doamnei Buschez încă o dată și domnului Gregor. Mulțumesc. În legătură cu uh, pregătirea statelor membre, este foarte importantă această procedură pentru pregătirea conturilor. Informațiile despre închiderea conturilor în domeniul agriculturii și uh, coeziunii ajung pe 15 februarie la comisie. Odată ce aceste informații au fost primite, sunt analizate și după aceea noi putem pregăti conturile comisiei, iar apoi, odată ce aceste conturi sunt pregătite, va trebui consolidate cu celelalte instituții și cu diferitele agenții. Procedura de finalizare a conturilor la sfârșitul lui martie pentru conturile provizorii e foarte dificilă în avans de multe ori se pot uh, termina conturile cu o săptămână mai devreme, dar e foarte dificil să terminăm mai repede, pentru că avem nevoie de toate aceste informații din partea statelor membre. Dacă nu le primim, conturile comisiei nu pot fi complete. Însă, în același timp, ar trebui să vă spun că odată ce avem toate informațiile, noi lucrăm foarte strâns cu auditorii, și uh, toate informațiile pe care le putem deja transmite curții de conturi pentru ca să înceapă să facă auditul uh, pot fi comunicate deja curții. Informațiile din partea statelor membre sunt foarte importante și fără aceste informații eu nu pot pregăti nici conturile comisiei, nici conturile consolidate. Apoi mai sunt informații care ajung uh, pentru a pregăti, de exemplu, tot ceea ce implică celelalte tipuri de raport, raporturile, rapoartele de performanță, iar aceste uh, informații vin tot în aceeași perioadă a anului, iar comisia trebuie să poată să le culeagă, să le pregătească, să le consolideze și după aceea să pregătească rapoartele diferite care sunt uh, adoptate de către uh, și aprobate de către comisie. La nivelul conturilor provizorii e foarte dificil. Va trebui să încercăm să avansăm uh, conturile definitive cu o lună. Anul acesta suntem pe cale să finalizăm totul pentru ca să putem aproba totul la sfârșitul lunii iunie. Bun. Mai vreau să pun o întrebare pe care o uitasem până acum rapoartele anuale de activitate ale uh, Direcției Generale, când pot fi ele înaintate către Parlament, când pot fi ele publicate, cât mai repede. Momentan uh, avem 30 iunie, văd în uh, regulament, dar e destul de târziu. Eu știu că ele sunt gata la sfârșit de martie. Când ar putea ele fi înaintate cât mai repede? și pentru activitatea noastră este foarte important să știm și pentru activitatea noastră internă aici în comisie e foarte important să avem aceste informații. Puteți să ne spuneți când ar putea ele să fie înaintate? An, rapoartele anuale de activitate sunt uh, transmise comisiilor pentru 15 iunie în împreună cu raportul anual de performanță. E vorba de un raport care este adoptat de către comisie, care este sinteza raportului anual de activitate. Tot pachetul rapoartelor este disponibil așadar pe 15 iunie. Da, n-am câștigat decât două săptămâni, nu e foarte mult. Întrebarea este, deci, când am putea să primim rap- rapoartele acestea cât mai devreme. Când uh, sunt prezentate e altă problemă, dar când le putem primi? După cum spuneam, documentele care adopte aceste rapoarte sunt rapoartele anuale de performanță și aceste documente sunt disponibile doar când Comisia a adoptat acest pachet cel târziu pe 15 iunie și deci în momentul acela Comisia poate să pună la dispoziție toate rapoartele uh, publice sau diferitele rapoarte. Mulțumesc. Domnul Gregor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru cuvânt. Aș vrea să încep uh, prin a vă spune că informația din partea uh, comisiei s-ar putea să fie gata la sfârșitul lui uh, iunie, la jumătatea lui iunie. Am discutat deja din partea uh, cu comisia despre această problemă. Am avut deja un schimb de scrisor cu domnul Oettinger. E un lucru foarte util și ne va ajuta să finalizăm raportul anual până la jumătatea lui iulie. Poate că ar fi util să ne prezentăm și termenele noastre interne pentru raportul 2017. De exemplu, la sfârșitul lui mai plecăm de la premiza că toate capitolele raportului anual vor fi adoptate între 13 iunie și 2 iulie vom avea un um, timp pentru contestații și după aceea Adoptarea finală a acestor capitole se va face pe 12 iulie. Implicit, deci, e vorba de un calendar în care aceste capitole sunt gata și pentru traducere. Apoi avem uh, termenul nostru intern pentru traducători, care trebuie să pregătească versiunile în diferitele limbi, 31 august și în primele săptămâni ale lui septembrie pregătim uh, ultima versiune și facem o verificare a documentelor și apoi le pregătim pentru publicare. E un exemplu bazat pe calendarul din 2017 acesta. Dacă se creează un grup de lucru de sincronizare a calendarului mai bine între instituții, atunci noi am fi gata și dispuși să participăm. Mulțumesc. Dacă raportul este gata pe 12 iulie, atunci întrebarea care se pune este care corecturi, adică calendarul corecturilor. Înțeleg că pe 12 iulie, care trebuie să fie termenul publicării, uh, este momentul când putem să și primim rapoartele. Nu putem să luăm nimic de la, de la Curtea de Conturi, desigur. Dar put, vi se pare posibil, și vreau părerea dumneavoastră personală, ca Curtea de conturi să publice într-o singură limbă mai întâi și după aceea să fie prelucrate celelalte versiuni lingvistice. Vi se pare posibilă o publicare pe 12 iulie, având în vedere etapele de corectură, și apoi publicarea ulterioară de-abia celorlalte versiuni? Cred că o astfel de decizie strategică ar implica o consultare a tuturor colegilor din, colegilor din colegiul nostru. Așa cum am spus și înainte, cred că se încalcă anumite taburi prin această procedură, dar uh, de obicei noi în rapoartele noastre recomandăm să avem o transparență cât se poate de mare și uh, de asemenea și o uh, responsabilitate față de toate statele membre și deci eu cred că este nevoie de o simetrie față de toate statele membre, dar aici eu, mă rog, plec de la premiza uh, părerii mele, dar sunt gata să ne consultăm intern și să discut cu președintele și să vă ofer după aceea un feedback pe această problemă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dacă mai sunt necesare corecturi și mă gândesc că dacă sunt corecturi, sunt doar unele foarte, puț- foarte mici, atunci eu uh, aș face totul pentru ca aceste informații să fie și corectate. Dar aș vrea să vă rog să vă gândiți la această variantă, pentru că altfel nu vom progresa deloc. Derek, te rog, pentru că nu e vorba de un monolog aici, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. E clar că foarte multe instituții sunt implicate în procedura de descărcare și, dincolo de aceasta, mm, rolurile statelor membre sunt foarte diferite și în diferite momente ale procedurii de descărcare. Eu cred că pentru noi, membri e de multe ori dificil să vedem care este imaginea de ansamblu, tocmai pentru că sunt implicate atât de multe instituții în acest proces. E foarte ușor uh, să zică o instituție că, că este gata să meargă mai repede, dar după aceea alte instituții să aibă probleme cu acest calendar. Poate că ar fi util pentru noi, cel puțin pentru mine, să avem măcar o diagramă, un uh, tabel care să arate care sunt diferitele etape ale procedurii de descărcare, să vadă cine este responsabil pentru ce și poate că să vedem de asemenea și care sunt oportunitățile de uh, accelerare a procesului și să vedem cine poate să facă ce. Poate că secretariatul ar putea, în colaborare cu alte instituții, să vadă dacă poate să facă o astfel de privire de ansamblu și după aceea să avem și uh, să identificăm momentele în care s-ar putea accelera procesul. Mulțumesc, da, o idee foarte bună. Doamna Ayala Sender are cuvântul. Si, arată presidenta. Sí. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Am participat la dezbatere și deci cred că există uh, unele informații care uneori se dublează, să zicem, uh, dat fiind interesul nostru de a avea toate informațiile și uneori poate am putea să uh, raționalizăm producția de documente și să simplificăm chestionarele, așa cum am făcut și pentru agenții, și uh, asta pentru că um, am constatat că domnul Salvama anul acesta a ridicat din nou uh, această nevoie, iar în cazul Comisiei cred că am putea să ajungem la o formulă asemănătoare, un chestionar de bază unde să fim uh, pe aceeași lungime de undă în ceea ce și să cunoaștem informațiile fundamentale și în ceea ce privește anul respectiv să avem niște prevederi specifice în, în funcție de problemele uh, specifice uh, Uh, anului respectiv uh, și specifice pe viitor, astfel încât să putem raționaliza mai întâi informațiile de care dispunem în luna iunie, fiindcă acesta se pare că este un moment cheie chiar și uh, pentru că uneori am putea să să ne devansăm activitățile de audit și, deci, să vedem dacă putem face tot ce trebuie înainte de vară. Și astfel am putea să ne gândim ce informații de bază avem, de ce informații de bază avem nevoie pentru ca uh, prin aceste chestionare informațiile să știe care sunt aspectele fundamentale și mai apoi noi să putem adăuga părțile specifice. Și apoi, în ceea ce privește aspectul pozitiv pe care l-ar avea um, um pune uh, facerea de, faptul că am face, de pres, am face presiune pentru a îmbunătăți procesele în ceea ce privește informațiile privite de la, primite de la statele membre, asta ar putea să ajute Comisia să primească anumite informații și, uh, și apoi Curtea de Conturi. E adevărat că uh, Acum suntem într-un punct critic, se uh, trece de la metodologia tradițională la cea uh, la cealaltă metodologie, uh, conturile bazate pe rezultate și să vedem cum putem îmbunătăți lucrurile. Eu, bine, aș vrea să vă fac o propunere, dar până la urmă, bine, o fac, fac această propunere acum cu voi și, adică, uh, Ehm, în paralel cu descărcarea comisiei, am putea să avem o formulă de grup de lucru cu instituțiile cu care trebuie să mă văd oricum, fiindcă fac parte din, eh, acest lucru face parte din activitatea raportorului. Pentru deci, a merge în paralel cu exercițiul de anul acesta, care aș vrea să fiu și eu să fie mai simplificat, uh, nu vreau să vă propovăduiesc eu aici, uh, ci e vorba despre niște aspecte fundamentale în ceea ce este un exercițiu politic pe care îl, respectiv, îl reprezintă acest control și asta pentru a putea identifica pentru a vedea unde putem să înregistrăm progres cu informațiile pe care le avem, fiindcă avem documente care ne sosesc uh, înainte de primul semestru și să zicem că nu avem timp suficient pentru a lucra pe acestea și apoi în ceea ce privește documentul de monitorizare, follow-up de la descărcarea anterioară, care uneori ne oferă informații interesante, dar ori, ă, altă dată aceste informații se găsesc deja în raportul de gestiune a de gestionarea anului în curs. Deci să vedem, să discutăm cu diversele instituții și să vedem uh, dacă există deja lista de informații pentru a nu mai putea să așteptăm noi documentul, raportul de monitorizare care ajungem prea târziu și să vedem dacă cumva înaintea verii am putea să consolidăm deja o parte importantă a acestei activități pentru ca la al doilea, pentru al doilea semestru să ne rămână, ce spuneți dumneavoastră, cum să vă spun, da, să mai adăugăm ceva, să, să depistăm niște greșeli, să le, uh, să le uh, să le reparăm, dar asta în a doua parte și atunci raportorii din umbră avea acces la acest lucru și am face o reuniune a coordonatorilor pentru a vedea cum putem avansa în acest sens. Dacă vi se pare o idee bună, putem să facem acest lucru, iar intenția mea în de calendar este să facem uh, un uh, exercițiu mai simplificat, fără să fie mai puțin, bineînțeles, ex, mai puțin exigent și riguros, dar într-un fel sau altul trebuie să ne dăm seama că avem prea multe informații și uneori cerem și mai multe informații, deci dublăm uh, cantitatea uh, sau avem suprapune de informații și știm că de la Curtea de Conturi sau uh, la agenție aceste informații există, dar uh, nu a fost structurată într-un fel la posterior. Deci poate am putea să încercăm uh, această, acest exercițiu. Ce părere aveți dumneavoastră? Eu cred că ar putea merge, mai ales ținând cont de, de bunăvoința, bunăvoința tuturor. Ieri la Consiliu există, se face acest lucru în paralel, această discuție de bunăvoință și poate ar, funcțio- ar putea funcționa și la noi pentru a putea să legislăm progres în acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu cred că dacă vrem să atingem procedura cu N plus 1, trebuie să ne gândim de la spate la procedura de descărcare. Deci N plus 1 înseamnă Strasbourg, după aceea înapoi, să dezvoltăm către înapoi, deci procedura cum ar fi ideal. Și apoi uh, trebuie să plecăm și de la premiza că trebuie să vină și Consiliul, deci nu trebuie să subestimăm și rolul celorlalți, trebuie însă să simulăm cum ar arăta așa ceva. Unele proceduri uh, de descărcare, procedura de descărcare înainte era mai, acum uh, se întâmplă martie, deci deja ne apropiem de N plus 1. Dar eu zic să facem o simulare. Iar uh, apoi se pune și problema standardizării și a chestionarelor către comisie sau către celelalte instituții. Dacă ne uităm care sunt problemele diferite pe care le avem în diferitele fonduri și ce raportare avem despre ele, eu am dubii dacă o standardizare pe care mie, mie mi se pare fezabilă la agenții, ar fi fezabilă și pentru comisie. În orice caz, e în interesul nostru, deci uh, de aceea, la ultima revizuire a regulamentului uh, bugetar, am uh, spus că vrem să facem, să avem întâi anumite informații pentru ca să putem să avansăm. Am spus exact care sunt acele acele subiecte care ne interesează, am dat de rezistență, bineînțeles, dar uh, am și două vești proaste și una bună pentru comisie. Pentru comisia noastră, una proastă este că noi suntem comisia care ne întâlnim cel mai mult în Parlament. Cea mai a doua este că procedura de descărcare este legată cu decitirea a aproximativ 8.000-9.000 de pagini. Dacă facem totul, sigur. Nu avem cum să facem totul, e imposibil, dar cine dorește să studieze aceste 9.000 de pagini, care a fost vestea proastă, acum vine vestea bună, știe cu adevărat ce se întâmplă în Uniunea Europeană, ce se întâmplă cu diferitele fonduri, cu diferitele instituții. Deci, eu aș vrea să recomand ca anumite documente cheie să fie uh, citite. Uh, rapoartele de activitate ale direcțiilor generale, direcția generală agri, direcția generală regională, de exemplu, și uh, dacă citim aceste rapoarte, cel puțin informal, și ele sunt gata până la sfârșitul lui martie și ne pot fi înaintate, chiar dacă nu este formal, după cum spuneam, decât să rămâne într-un sertar unde dorm până pe 15 iunie, că așa e procedura comisiei, nu mi se pare un lucru foarte util. Din perspectiva noastră ar trebui să schimbăm această procedură, ar trebui să le primim mai repede documentele, cel puțin rapoartele de la DG Agri și DG Regi, pentru că au o importanță cheie pentru Uniunea Europeană, pentru că e vorba de fonduri foarte mari care sunt acoperite aici. Și dacă mai ne uităm și la cercetare și din partea mea și la domeniul DEFCO, uh, de dezvoltare, atunci avem deja foarte multe, la toate rubricile putem deja să trecem ceva, avem informații. Raportarea din partea Human Resources, DG, de exemplu, um, ar putea să fie îmbunătățită pentru că sunt foarte multe lucruri care lipsesc acolo. Ar fi bine să ne uităm și cu un ochi critic, chiar și comisia să se uite cu un ochi critic pentru că ar trebui să se gândească dacă chiar aici dă socoteală sau dacă doar aruncă cu praf fără să tragem mai devreme aceste rapoarte, nu o să funcționeze, nu o să reușim. Și, după cum a zis și doamna Ayala Zender, grupul de lucru, și aici trebuie să spunem încă o dată foarte clar, e foarte important. Mi se pare bine că există, pentru că trebuie să folosim acest elan și apoi trebuie să ne gândim uh, cum putem să mai uh, colaborăm cu Consiliu, poate să invităm președinția, să-i confruntăm scris cu întrebarea ce trebuie să spună ce trebuie să ne dea ca informații și astfel să mai avansăm dezbaterea și mai mult. Și apoi și problema agențiilor, problema curții de conturi. Eu cred că toată lumea are a văzut un, o parte la care merită să se gândească și noi să încercăm, după cum am zis, de la sfârșitul procedurii spre început să uh, simulăm uh, ce ar fi mai bine să se întâmple și așa uh, atunci va trebui să avem o audiere cu mai mulți comisari în aceeași ședință. Nu va fi posibil să facem altfel. Poate că uh, am putea să avem mai repede procedura agențiilor și celorlaltor instituții pentru ca Comisia să aibă mai mult spațiu. E nevoie de modele diferite pe care trebuie să le testăm, dar cu termenii actuali nu vom putea să reușim acest lucru. Ines, te rog. Tienes razón, digamos, en cuanto a la carga de trabajo. Aveți dreptate în ceea ce privește mm, cantitatea de activitate a Comisiei. Uh, ați, uh, ați spus că, mm, iată, uneori uh, avem o duplicare de informații în diversele rapoarte. Ar trebui să putem raționaliza lucrurile cât mai mult de la 8.000 de pagini, să trecem la 8.000 de pagini de informații diferite, nu aceleași date repetate în diverse locuri. Deci încet, încet să ajungem la situația în care uh, raportul de gestionare să, și de monitorizare să nu fie la fel și prin uh, chestionarele noastre noi uh, punem întrebări care au deja răspunsul în aceste documente, deci încercăm cu ajutorul celorlalte instituții și cu ajutorul membrilor să uh, identificăm uh, Uh, care sunt informațiile necesare pentru a nu mai, nu mai trebui să citim 8.000 de pagini și poate numai 3.000 de pagini, deci să raționalizăm lucrurile, să, să rezumăm lucrurile pentru a fi mai eficienți, mai eficace și pentru a evita repetarea acelorași uh, chestiuni, așa cum se întâmplă adesea. Pentru că s-a duplicat, uh, s-au duplicat solicitările și informațiile și iată, poate până la urmă nici măcar nu ajungem să obținem informațiile pe care le căutăm. Deci, iată, aceasta este propunerea mea de a raționaliza și de a îmbunătăți activitatea noastră. Da, absolut, e într-adevăr necesar. Știm și noi că în următorul an uh, ne va preocupa foarte mult acest lucru. Vom încerca să convocăm grupul de lucru și vom încerca de asemenea să standardizăm procedurile Documentele care sunt prezentate deja până acum pe 15 iulie sunt documente de bază importante pentru noi, dar pentru a face o evaluare corespunzătoare trebuie incluse și altele și asta este până la urmă problema. Controlul bugetar uh, nu e o chestiune pentru lene și asta știam. Nu mai am alte solicitări de intervenție. Iată că am ajuns atunci la finalul acestui punct de pe ordinea de zi. Vă întreb încă o dată dacă mai dorește cineva să intervină. Văd că nimeni dintre participanți nu dorește. Aș dori să vă mulțumesc și să vă asigur că avem tot interesul ca împreună cu dumneavoastră să ne îngrijim să avem parte de proceduri uh, mai scurte și și democratice și vom încerca să obținem acest lucru. Și ajungem acum la punctul 9. Și iată și Curtea de Justiție care a ajuns îl salut uh, pe domnul Blanco din partea Curții de Justiție în ceea ce privește um, întâlnirea ulterioară pentru descărcarea de gestiune pe 2016, căruia îi acord direct cuvântul. Mersi, Madame la Présidente. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Ne-ați invitat să discutăm despre consecințele hotărârii Tribunalului de pe 23 uh, ianuarie 2018, în care, prin care s-a anulat uh, o hotărâre a um, Tribunalului Public uh, care a fost dată într-o sub uh, conducerea judecătorului Alexandre Kornizov. Iar această, acest verdict a fost considerat uh, viciat din cauza, greșit din cauza unui viciu de procedură, ceea ce a făcut uh, curtea să declare invalidit, nevaliditatea acestei hotărâri din cauza unui viciu de procedură. Și punctul 53 al rezoluției de descărcare se referă la acest lucru, iar uh, curtea trebuie să spună dacă decizia acestui, uh, uh, care alte decizii ale tribunalului sunt, care alte decizii sunt afectate de această hotărâre dată de tribunal. Trebuie să um, să ne reamintim că aceste hotărâri uh, sunt valabile până în momentul în care sunt anulate de o jurisdicție superioară. Ceea ce ne face să concluzionăm că acum uh, nu rămâne în picioare decât uh, că hotărârea tribunalului rămâne să anuleze verdictul tribunalului funcții publice Totuși, există um, anumite uh, aspecte care um, uh, anumite spețe în uh, tribunal, număr de opt, și din care numai două se referă la um, care mai două sunt decizii luate de acest judecător, uh, iar uh, în ceea ce privește celelalte două hotărâri, acestea ar putea să fie anulate din același motiv, viciu de procedură, iar în ceea ce privește restul uh, deciziilor și ordonanțelor semnate de același judecător, dar um, acestea, fiindcă nu au fost contestate, nu pot fi puse sub semnul întrebării. Iată, primă informare în ceea ce privește solicitarea de la punctul 53 al uh, rezoluției de descărcare și, bineînțeles, vă stăm la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări, dacă aveți. Deocamdată mă opresc aici și, bineînțeles, vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Sie sind Verwaltungsdirektor am, am Gericht. Mulțumesc. Sunteți director administrativ la curte și ar fi fost, de fapt, o chestiune în care ar fi trebuit să intervină, de fapt, rangurile superioare. De aceea vă suntem recunoscători că ați venit. Deci, încă o dată în sinteză, a existat o decizie de fapt, o obiecție prin care s-a atacat desemnarea unui judecător la Tribunalul Funcției Publice cu patru luni înainte de uh, expirarea mandatului pentru funcționarea acestei instanțe. Instanța superioară a constatat că această numire a fost ilegală și, prin urmare, și toate deciziile luate de completele de judecători în care a participat și acesta sunt ilegale. Deci este vorba de vreo șase astfel de decizii. Este de fapt o situație foarte neplăcută și dacă ne gândim cât de costisitoare este acest, a fost până la urmă această desemnare de judecători, nu cred că juriștii nu și-au dat seama că o astfel de formă de desemnare. Problema a fost că persoana a fost luată de pe o listă care s-a constituit pentru alt concurs. Nu și-a dat seama nimeni că această desemnare nu e așa cum ar fi trebuit să se facă. Și ajungem imediat și la celelalte probleme care decurg după desemnarea acestui judecător uh, din partea Bulgariei. Je dirais que il n'appartient pas à la Cour de Aș spune că nu e de competența noastră să intervenim în procesul de desemnare a membrilor, de numire a membrilor. Asta ține de competența unei alte instituții. E vorba despre Consiliu în acest caz. Deci noi nu putem uh, să, să facem nimic în ceea ce privește probleme juridice care ar putea apărea mai apoi. Iată de ce astăzi uh, nu pot să vă spun foarte multe. Eu, ca reprezentant al curții, vă pot prezenta faptele. Dar nu pot să fac o analiză juridică care Um, ar putea să facă obiectul unui apel la curte. Îmi cer scuze, dar trebuie să precizez acest lucru, fiindcă este foarte important. Revin la cifrele pe care vi le-am dat. Nu e vorba de patru uh, uh, spețe. Deci, uh, numărul este de fapt 21 pentru deciziile care au fost date de acest eh, judecător, dar numai două, ehm, două sentințe au fost eh, făcut obiectul unui eh, recurs în afară de această hotărâre. Un, deci cifrele, numărul este totuși limitat, redus. Mulțumesc pentru aceste informații. Eu îmi notasem două um, recursuri și două alte decizii care fac obiectul um, anulării. Acest judecător este în continuare la curte. A existat o nouă procedură de concurs unde a contat și experiența dobândită, încă iată că cu lunile lucrate la curte de către judecătorul bulgar, a dobândit această experiență de care nu deci la Tribunalul Funcției Puncții, care de care nu dispunea niciun fel de alt judecător din Bulgaria. Deci ce rol a jucat această experiență profesională pentru desemnarea acestui judecător bulgar la um, curte? A doua desemnare. Încă o dată, Madame la Încă o dată vă spun, doamnă președinte, curtea nu nu a participat la procesul de numire a domnului Curnezov în funcția de judecător, numirea, dat fiindcă este vorba de o numire la un tribunal european, ține de articolul 254-255 al Tratatului Uniunii Europene, care prevede că numirea se face de către guvernele statelor membre. Deci guvernele adoptă decizia pe baza unei desemnări făcute de statul membru respectiv, deci curtea nu are niciun cuvânt de spus în ceea ce este modul în care această experiență de patru luni a, a jucat un rol în ceea ce privește această numire. Răspunsul dumneavoastră nu mă surprinde cu adevărat, însă totuși trebuie să recunosc că toată această chestiune ridică în discuție mai mult de o întrebare, nu? cui le-aș putea adresa aceste întrebări? Cui mă pot adresa pentru a afla ce rol a avut uh, căpătarea acestei experiențe profesionale la Tribunalul Funcției Publice pentru cea de-a doua desemnare? Pentru că, până la urmă, ce e interesant este dacă candidații din Bulgaria care nu au reușit au astfel un temei de obiecție. Alors, la, la, la procedură de nomination de juge. Procedura de, num, de numire a judecătorilor la tribunal este diferită de o procedură, de procedura de numire a membrilor tribunalului de funcție publică fiindcă nu este vorba despre un uh, apel la, un apel uh, la candidatură prevăzut în textele tratatului. În momentul în care vorbim despre, despre numirea uh, judecătorului bulgar, nu știm dacă au existat mai multe candidaturi care să fi fost luate în considerare pentru procedură formală. Asta ține de procedura internă a Bulgariei, despre care nu pot să vă spun eu nimic, fiindcă nu cunosc. Deci, într-adevăr, se poate, poate această, între, pune această întrebare uh, Comitetului uh, articolului 255 privind tratatul, din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, fiindcă acest comitet a studiat, uh, s-a plecat asupra candidaturii uh, domnului Curnezov la postul de judecător în uh, Uh, Curtea Europeană de Justiție. Uh, nu, putem, nu pot să vă răspund deja la această întrebare pentru uh, nu se poate ști dacă um, această experiență de patru luni a fost avută în vedere și cum. Încă o dată vă spun că nu pot să vă spun mai multe. Bun, atunci cui am putea adresa aceste întrebări? Bah, eh, euh, encore une fois, la, la, la, la, la procédure. Încă o dată vă spun că procedura de numire este o procedură care prevede o numire de către statele membre, guvernul statelor membre. Deci, eh, știu dacă vreți să vorbiți cu statele membre, dar eh, Eu aș dori să mă adresez la președintele Comisiei de Desemnare a judecătorilor. Comisia din partea curții. Comite de articol. Dacă vorbiți despre comitetul articolului 255, președintele uh, comitetului anterior, nu știu cine este acum, dar o să vă transmitem această informație. Jean-Marc Sauvé este prezident? Se poate să fi fost Jean-Marc Sauvé? Da. Mulțumesc, atunci mă bucur că am aflat și vom încerca așadar să luăm legătura cu domnul Sove. Știți, mie mi se pare totuși că da de gândit faptul că ar trebui să avem proceduri uh, pentru desemnarea unor judecători, independenți și apoi aceste proceduri uh, sunt uh, cumva subminate. Mi se pare chiar o grozăvie. Și nu există coincidențe în viață, am învățat eu în politică și um, maniera ilegală în care s-a făcut prima desemnare și apoi și cea a doua pentru că sigur că nu era vorba aici de o desemnare de patru luni, ci pentru a crea fapte pentru mai târziu. Și mie mi se pare că e păcat că curtea pur și simplu adoptă atitudinea, ok, trecem cu buretele peste. Există vreo discuție la curte sau tuturor le indiferent? Cum trebuie să pricepem noi lucrurile aici? Madame la Présidente, bien sûr, le... Doamna președinte, bineînțeles, uh, această întrebare, uh, această chestiune interesează Curtea de Justiție, dar vreau să vă reamintesc că Curtea de Justiție nu are competență și nu, nu joacă niciun rol în ceea ce privește numirea membrilor. Iată de ce vreau să vă spun că aici este vorba despre un aspect care nu vizează deloc descărcarea curții, chiar dacă acest punct a fost inclus în rezoluția de descărcare. Putem să vă dăm informații, informațiile pe care le avem și uh, informații privind decizia dată, dar aici este vorba despre o numire care nu a fost hotărâtă, care nu a fost făcută de curte. Trebuie subliniat acest lucru. Dumneavoastră aveți în colimator Curtea de Justiție, dar Curtea de Justiție nu este vinovată de nimic. În momentul de față nu am nicio țintă, pentru că dacă aș fi avut, aș fi tras deja o săgeată. Mă mir că toată această treabă a fost cumva acoperit așa de tăcere. Asta în pofida unor uh, fapte concrete care Uh, mi se par foarte reprobabile. Sigur că noi răspundem de consecințele financiare ale unor astfel de cazuri și în acest caz concret se poate demonstra că există consecințe financiare, deci de, de aceea trebuie să vă contrazic și să mai spun că aici au uh, apărut costuri uh, suplimentare pentru contribuabil, uh, pentru că toate deciziile astfel luate pot uh, fi atacate și vor putea fi casate. Deci chestiunea încă nu uh, a trecut. Vă mulțumesc pentru venire și mă tem că va trebui să reluăm această discuție. Și iată că acum ajungem la punctul 8 de pe ordinea de zi, raportul special 10 pe 2018 schema de plată de bază în favoarea <clears throat> fermierilor. Doamna Schmidt este raportoarea noastră. Domnul Figuredo este raportor din partea Curții de Conturi. Am prevăzut o uh, dezbatere detaliată a acestui raport și, bineînțeles, că i-am invitat și pe membrii Comisiei pentru Agricultură. Domnule Figureido, vă rog să vă prezentați. Thank you. Thank you, uh, Intervenție fără microfon. It's an honor. Thank you. Thank you. It's an honor and also a pleasure to me to Mulțumesc foarte mult. E o onoare pentru mine că să vă pot face o prezentare mai lungă privind acest raport de audit după prezentarea mea scurtă de acum câteva săptămâni. O să vă fac o scurtă prezentare în PowerPoint pentru a comunica mai ușor uh, și vă prezint și concluziile finale și recomandările pe care le-am făcut comisii despre um, schema de plată de bază pentru fermieri. Eu voi prezenta concluziile acestui audit și uh, pot să vă spun că uh, acest uh, sistem de plăți funcționează cum trebuie și este în grafic, dar are un impact, un impact limitat privind simplificarea țintită și convergența nivelelor de um, ajutor. În ceea ce privește um, calculul uh, creditelor, am constatat acest lucru. Uh, Agenția a făcut eforturi substanțiale pentru a pune la punct acest sistem uh, care a fost uh, aprobat uh, prin reforma PAC din 2013. Sistemele de control în statele membre pe care le-am vizitat riscă să, ca, să calculeze corect aceste plăți plățile nu au fost afectate de erori în linii mari, așa cum am spus în raportul nostru anual uh, privind acest uh, an, dar uh, în unele cazi um, acest sistem BPS și valorile sale nu au fost corecte, calculate pe baza unor prevederi și pe baza unor estimate și unele dintre agențiile plătitoare pe care le-am vizitat se confruntă cu dificultăți. Și uh, o să vedem îndată de ce. Iar în ceea ce privește gestionarea Comisiei a noului sistem de BPS, am constatat că Comisia a oferit statelor membre orientare amplă și auditul, auditele sale au dus la rezultate mulțumitoare, dar unele informații de monitorizare lipsau, după părerea noastră. Iar iar, or, iar Comisia, după părerea noastră, ar fi putut să, să ceară mai mult organismelor de, de certificare din statele membre. Apoi, în ceea ce este simplificarea. Vă reamintesc că simplificarea a fost una dintre principalele uh, obiective ale acestei reforme, dar regulile Uniunii Europene au, uh, au avut foarte multe excepții și opțiuni iar multe opțiuni alese de către statele membre nu au fost întotdeauna în favoarea simplificării. Iar aici avem un exemplu. Unele opțiuni adoptate în uh, unele state membre în ceea ce privește uh, stabilirea regiunilor agricole. Iar uh, în aceeași zonă avem o suprapunere de regiuni agricole. Iar în același timp uh, uh, uh, au permis, acestea obțin, au, primit, au permis unor fermieri să obțină um, profituri excepționale. Iar în ceea ce privește țintirea, acest lucru a fost iarăși un obiectiv important al acestor, a acestei reforme și anume de a ținti mai bine uh, fermierii. S-a instituit un nou concept, fermierul activ. S-au obținut unele rezultate bune, într-adevăr, dar uh, în general, a fost foarte greu de aplicat uh, acest concept și a avut un impact limitat. Iată de ce din uh, anul curent, uh, începerea din acest an, statele membre pot reduce criteriile pe baza cărora solicitanții își pot demonstra statutul de fermier activ și pot întrerupe aplicarea listei negative. Iar în ceea ce privește acest proces de țintire, am constatat că reforma extinsă la categoriile de teren pe baza căreia se plătește, se plătește asistența necesită o, o um, activitate agricolă minimă. Unele state membre au o abordare proactivă în ceea ce privește gestionarea riscurilor uh, și specula, dar noile reguli în ceea ce privește eligibilitatea teren, terenurilor creează unele probleme de punere în aplicare. Iar uh, în ceea ce privește convergența uh, nivelurilor de ajutor, asta a fost unul dintre principalele obiective ale acestui raport. Uh, odată cu reforma din 2013, nivelurile de sprijin pe hectar au devenit mai uniforme, dar noi am spus în raportul nostru că în 11 din cele 18 state, de, state membre vor exista în continuare discrepanțe după 2019, iar aici avem o hartă a diverselor soluții pe care le-am putea experimenta în 2019. Sistemul BPS uh, este limitat în ceea ce privește rezolvarea problemelor de venit ale fermierilor și mm, are tendința să favorizeze fermele mai mari, după cum am constatat deja. Iar absența unei linii de bază și a unor obiective Uh, clare îngreunează lucrurile în ceea ce privește stabilirea uh, unui sistem de sprijin eficient și eficace. Acesta fiind spus, am făcut uh, unele recomandări comisiei. În primul rând, trebuie să rezolve problemele cu controlele cheie, să um, corecteze creditele acolo unde, sunt, unde există o rată de eroare Um, importantă sau lipsă de informații, apoi să revizuiască sistemele de diseminare a informației între statele membre, fiindcă am constatat că există unele slăbiciuni aici, apoi să, să consolideze transmiterea acestor informații cheie și să găsească soluții în acest sens și să și să, să clarifice rolul uh, Comisiei și a organismelor de certificare în ceea ce privește acest nou sistem BPS, sistem de plăți de bază. Și Comisia ar trebui să, ca înainte să facă vreo propunere în ceea ce privește uh, viitorul PAC, ar trebui să analizeze posibilitatea în sprijin de venit pentru toate grupurile de fermieri să definească obiectivele operaționale al uh, oricărui mecanism de sprijin pentru de sprijin financiar și să vadă cum uh, se pot uh, atinge aceste obiective în mod eficient și să facă o legătură între măsurile propuse cu um, și obiectivele operaționale și linia de bază care se folosește pentru compararea prestației acestor um, Uh, ajutoare. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Acestea au fost concluziile cele mai importante pe care le-am tras noi din uh, activitatea noastră de audit și recomandările pe care uh, credem noi că ar trebui să, care, ar trebui noi să, care credem că ar trebui să facă comisii, iar comisia ne-a acceptat parțial dar, bineînțeles, nu pe toate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru acest raport important care acoperă o cantitate însemnată de plăți. Raportoarea noastră este doamna Schmidt, care îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, aș dori și eu să vă mulțumesc pentru acest raport cuprinsător, pentru că e important acolo unde se cheltuie atâția bani să și vezi cu grijă cum anume este un raport foarte clar și, în mod normal, atunci când ai parte de astfel de rapoarte speciale pe uh, plățile în agricultură, știm cam care sunt uh, concluziile și anume că obiectivele pentru care se acordă aceste plăți nu sunt atât de clar măsurabile. Diferențele dintre statele membre sunt mult prea mari Asta este unul motiv și altă chestiune care pe mine de fapt mă deranjează este faptul că autoritățile naționale de fapt sunt împovărate administrativ foarte mult. Este ceea ce îmi dă mie de gândit și cred că ar trebui să facem neapărat ceva în această privință. Mă bucur pe de altă parte că Curtea de Conturi are o formulare foarte clară, pentru că obiectivul PAC, conform tratatelor, spune că trebuie garantată o, garantat un nivel de viață corespunzător pentru fermierii care sunt atât de importanți. Uh, producerea rentabilă a alimentelor uh, legate de plățile de bază nu a putut uh, fi constituită într-un obiectiv clar măsurabil. Aici nu există o posibilă măsurare a eficienței sau o îmbunătățire a veniturilor deținătorilor exploatațiilor agricole. În nu se știe care este măsura cea mai eficientă pentru populația de la țară pentru a garanta obiectivul general, de fapt, care este o producție rentabilă de alimente și asigurarea unui standard de viață corespunzător pentru producători. Eu cred că raportul merită toată susținerea noastră, deși povara administrativă pentru autoritățile naționale sunt uh, este foarte mare, totuși controlele cheie trebuie să uh, funcționeze, de asemenea și utilizarea terenurilor și verificarea acestei utilizări trebuie să funcționeze. Știm că agricultura se practică diferit în uh, statele membre, Polonia de pildă față de Suedia și de aceea trebuie să avem grijă ca și cadrul juridic uh, pentru această schemă de plată de bază să fie interpretat unitar în statele membre, această multitudine de opțiuni și uh, posibilități de calcul au lăsat o marjă largă pentru statele membre, însă acest lucru nu a constituit o simplificare a sistemului și autoritățile naționale au trebuit să se lupte cu o povară administrativă foarte mare. Sprijinim Uh, recomandările 2 și 3, care de fapt sunt de viitor. Sper că nu va deveni realitate, dar dacă uh, în 2020 vom avea parte de mai puțini bani pentru agricultură, atunci uh, sigur că recomandările 2 și 3 sunt absolut necesare. Fermierii activi trebuie susținuți garantarea siguranței, uh, furnizarea de alimente, de asemenea, este, este un obiectiv uh, important. Dacă <clears throat> deținătorul terenului și uh, producătorul nu sunt aceeași persoană, iarăși uh, trebuie vă avut în vedere anumite distincții, însă fără să se creeze o povară administrativă suplimentară pentru autoritățile naționale, pentru că la un moment dat uh, sucombă a venit vremea ca Comisia să evalueze situația veniturilor tuturor uh, de, de proprietarilor de exploatații agricole, apoi trebuie evaluat uh, potențialul agricol a diferitelor terenuri, apoi uh, diferită utilizare a acestor costurile și rentabilitatea cultivării, costurile aferente producției agricole și uh, o evaluare și a veniturilor neagricole, factorii care țin de rentabilitatea și competitivitatea exploatațiilor agricole sunt chestiuni care trebuie evidențiate. Nu avem de aruncat niciun fel de bani, trebuie să ne uităm mai exact unde se folosesc banii ăștia, de aceea trebuie cunoscută situația la fața locului, calculat necesarul și abia după aceea putem uh, spune dacă aceste plăți uh, chiar uh, își îndeplinesc scopul. Mulțumesc, doamna Bach, dorește să intervine acum. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să mulțumesc cursii de Conturi pentru prezentare, dar și colegei Schmidt. Aș dori să-i mulțumesc Cred că important este încă o dată să subliniem că aceste analize de venituri sunt absolut necesare pentru că dacă nu, se poate crea senzația că se distribuie așa uh, cu găleata fonduri europene fără a ști dacă și se îndeplinesc obiectivele vizate, tocmai pentru că aceste obiective nu au fost clar definite. 18 milioane care se împart la circa 4 milioane, 18 miliarde care se împart la circa 4 milioane de exploatații. Iată, e vorba de o susținere a veniturilor în general, însă trebuie reținut și faptul că această pretenție de a își menține nivelul de venituri din partea fermierilor se bazează pe obiectivele PAC. Însă politica agricolă trebuie să depășească acest simplu obiectiv pentru că trebuie avut în vedere și dezvoltarea spațiului rural, protecția mediului, protecția sănătății. Deci Eu consider că este extrem de important pentru viitoarea politică agricolă comună ca sarcinile aferente pilonului 2 sunt îndeplinite așa cum uh, au fost gândite. Însă cred că dacă se vor trebui făcute reduceri, acestea trebuie făcute uh, din schema de plată de bază și că trebuie să existe limitări pentru aceste simulări și că pe viitor uh, nu avem voie să mai acceptăm uh, interpretări naționale a acestor uh, profituri extraordinare realizate. Acum cine este de vină? avem senzația că um, Comisia um, transferă în sarcina statelor membre o parte dintre uh, problemele pe care ar fi trebuit ea să le definească mai clar și cred că statele membre uh, se vor împotrivi. Sigur că e vorba de bani europeni care trebuie accesați de beneficiari, însă Trebuie ca în final și contribuabilii să poată înțelege că acești bani sunt folosiți așa cum trebuie. Și aici trebuie să găsim echilibrul între mm, birocrația paracomplexă care duce la neaccesare și o simplificare în defavoarea unei echități a distribuirii acestor plăți pe care nu avem voie să o acceptăm. Deci, da, o simplificare, dar nu în detrimentul unei repartizări echitabile. Deci, plățile trebuie făcute în funcție de necesar, ci nu așa cu găleata. Deci, iată că e nevoie de această analiză a necesarului pentru toate exploatațiile agricole. Mulțumesc, domnul Clinț. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum au spus și antevorbitoarele mele, vorbim aici de un post bugetar foarte amplu, 18 miliarde pe an, sunt foarte mulți bani și de aceea avem tot interesul ca acești bani să fie folosiți într-un deplinire obiectivelor care au fost stabilite. Aceste obiective beneficiază de un consens larg în producția rentabilă de alimente, venituri care să asigure existența producătorilor. Trebuie să spun că raportul, și aici doresc să mulțumesc raportorului Curții de Conturi pentru explicații, deci acest raport arată că de fapt, mai sunt multe întrebări rămase în discuție. Curtea de conturi este de regulă foarte politicoasă în modul de formulare a criticilor sale. Și așa cum spunea și Claudia, noi, ca raportori din partea Parlamentului, trebuie să vedem dacă pur și simplu Uh, considerăm că recomandările curții de conturi, cât o fi ele de bune, sunt suficiente, pentru că totuși e vorba de foarte mulți bani și atunci avem obligația să verificăm uh, foarte critic dacă nu trebuie făcute chiar mai multe decât uh, se propune acum. Pentru că, iată, este un moment critic. Anul viitor sau peste 2 ani se va adopta următorul CFM care va fi prezentat acum, într-o lună, două, și este momentul să pavăm calea pentru viitor. Sigur că această coordonare între Comisie și statele membre nu funcționează întotdeauna fără hopuri. Sigur că Comisia poate transfera statelor membre anumite uh, competențe aici, dar lucrurile uh, devin uh, foarte neuniforme în acest fel. Și până la urmă, nu asta se dorea, pentru că diferă foarte mult uh, ce primesc până la urmă fermierii. E nevoie de o repartizare echitabilă a acestor plăți directe pentru fermieri și să nu uh, Uh, ajungem la facilități diferite în funcție de modul de interpretare al statelor membre a acestor opțiuni pe care le au. Acum, întrebarea dacă facem ca mărimea exploatațiilor sau agricole sau a terenurilor să devină un criteriu decisiv sau va trebui să ținem cont și de alte criterii, este una care trebuie formulată și discutată, pentru că Până la urmă, noi vrem o agricultură de bună calitate și în calitate de membru a grupului liberal, pentru că nu sunt de la vers, vrem să schimbăm maniera în care se cresc animalele, vrem produse ecologice mai valoroase și vrem să ne asigurăm că acestea pot fi produse într-o manieră cât mai eficientă. Și nu cred că așa stau lucrurile în momentul de față. În plus, în anul 2013 am introdus o așa numită listă negativă odată cu reforma din 2013. Trebuiau excluși acei beneficiari a căror activitate primară nu era agricultura. Din câte înțeleg eu acest raport, această listă negativă n-a fost un succes prea mare, ridică multe semne de întrebare și de aceea va trebui să verificăm dacă o menținem pe viitor sau renunțăm la ea sau dacă putem elabora alte criterii în baza cărora beneficiarii pot să demonstreze mai bine statutul lor activ. Și un ultim punct chestiunea care la care mă referisem deja, cele patru recomandări cheie, calculul și distribuirea, distribuirea de informații și rolul um, autorităților uh, de certificare. Trebuie să vedem dacă putem face în așa fel încât diferențele dintre statele membre să se reducă, dacă nu chiar să se elimine. Pentru că vorbim despre mulți bani, trebuie să ne asigurăm că acest bani se cheltuie conform obiectivelor stabilite și dacă tot avem un titlu cuvântul comun pentru politica agricolă trebuie ca diferențele dintre statele membre să se reducă. Mulțumesc, m-am pus și eu pe ordinea de zi, deci pe la lista de întrebări și mi se pare că în lumina conținuturilor constatate a recomandărilor curții, nu este suficient ce avem acum. Eu am fost foarte dezamăgită de recomandările care sunt foarte slabe față de conținutul raportului și aș vrea să-mi explicați de ce aceste recomandări sunt atât de slabe. Dacă citim uh, raportul, dacă nu suntem chiar orbi, ne dăm seama cam care e situația. Întrebarea care se pune în raport se constată lucruri foarte importante și aș putea aici să fim, am putea să fim mulțumiți, dar concluziile despre ce facem de acum încolo nu sunt ceea ce eu aș fi dorit. Nu se poate să spunem, pe de-o parte, că da, atunci avem uh, unii uh, agricultori care au citit mai bine raportul decât alții, unii au înțeles și alții asta e. Mie mi-a plăcut al doilea cadran cu exemplele pe care le dați acolo, pentru că e foarte concret ce explicați și văd că de la 0,01 hectare, 9300 de euro se primesc în plus și ne întrebăm, de fapt, ce e asta? 0,01 hectare uh, înseamnă în metri pătrați cam 100 ori 100 de metri. Acesta este un hectar, adică. Și deci dacă mă uit la 0,01 hectare, am cam un metru. Deci pentru acest metru, cu de un metru de 100 de metri în lungime, am 9.000 de euro în plus pentru el? Dar cine, cine dori să ne mai aleagă după aceea, vreau să știu. Normal că oamenii se iau cu mine de cap și zic nu așa ceva ne-am fi imaginat noi în legătură cu Europa. Nu asta e ceea ce așteptăm de la Europa. Deci eu aș vrea să știu de la Comisie care sunt concluziile pe care le trage că atunci când se, schimbe sistemul, se schimbă sistemul, nu numai că unele lucruri nu au fost gândite bine, ci au fost uh, foarte uh, repede gândite și unii vor profita foarte mult de pe urma acestor schimbări față de alții care nu vor putea să beneficieze deloc. Aș fi vrut să știu de aceea care sunt concluziile comisiei, în afară de concluzia că nu prea mai dorește să aibă nimic de a face cu acest lucru. Așa cum ne-a spus-o și directorul, modelul acesta nu trebuie să fie exploatat la maxim de către toată lumea, să facă toată lumea cât unii mai deștepți mai mult decât alții și uh, eu zic că noi, când ne gândim la viitorul PAC, trebuie să facem mai mult decât un uh, instrument uh, în care fiecare poate să-și tragă cât mai mult. Mi se pare că dacă continuăm așa, vom avea și mai puține programe concrete și din ce în ce mai puține state membre care vor considera pacul eficient. Mi se pare foarte bun raportul, recomandările însă foarte proaste și uh, m-am gândit și eu. Poți să nebunești, într-adevăr, pentru că nimeni nu înțelege cum poate să înlăture aceste probleme care au fost create din uh, în noile uh, reguli, cu și mai multă birocrație și fără rezultatele pe care, de fapt, ni le doream. Acum vreau să dau cuvântul comisiei, domnului Figueredu și după aceea Domn, domnul Pascu, uh, director la Direcția Generală Agri, are după aceea cuvântul. Vă rog să nu ezitați să fiți cât se poate de direct. Thank you, Mrs. Chair. First of all, I would like... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să fac câteva comentarii în legătură cu raportul și după aceea vom reveni asupra chestiunilor discutate în raport, în urma prezentării raportului de către membrul curții și de către raportorul din această comisie. Aș vrea să spun în primul rând, doamnă președinte, că sunt foarte bucuros să revin în această comisie. Am avut o primă discuție cu privire la concluziile acestui raport, cu privire la uh, concluziile curții de conturi despre uh, schema de plată de bază. Doamnă președinte, aș vrea să vă rog să-mi permiteți să vă spun în primul rând câteva aspecte pozitive legate de raport. Aș dori să vă spun că sunt uh, foarte bucuros de concluziile raportului în legătură cu activitățile comisiei și performanțele sale în uh, legătură cu această schemă foarte importantă de plată de bază în favoarea fermierilor. Vorbim de 4 milioane de fermieri pe care aici îi vom putea ajuta, deci raportul va fi foarte important. Comisia a susținut în acest sens uh, introducerea BPS, a schemei de plată de bază și a supravegherii adecvate a procesului său de implementare. A oferit de asemenea o linie de uh, directoare în ceea ce privește implementarea și dorește să și uh, analizeze rezultatele. Raportul este considerat de către Comisie ca fiind în general pozitiv. Uh, gestiunea și monitorizarea schemei de plată de bază este pozitivă. Aș vrea să subliniez și că Curtea a tras concluzia că BPS-ul a fost introdus cu succes în statele membre. Vorbim aici despre un sector în care avem, după cum ziceam, 4 milioane de beneficiari. Dacă ne uităm la plățile directe, e vorba de mai mult de 7 milioane de beneficiari, deci e chiar o adevărată provocare. E important să menționăm și că acest exercițiu a necesitat uh, eforturi foarte mari din partea autorităților locale, iar concluzia este că statele membre au fost gata să ia riscul calculelor greșite și că astfel finalul uh, nu va fi afectat de erorile, uh, erorile făcute. Vreau să mai subliniez că toate recomandările, pentru că vorbim de recomandări aici, la sfârșitul prezentării, când sunt relevante pentru comisie, au fost acceptate dar este clar, după cum spuneam și că, ca și înainte, la reuniunile anterioare, nu vom putea să anticipăm acum, înainte de câteva săptămâni, care vor fi felurile concrete în care vor putea fi implementate anumite recomandări în ceea ce privește țintirea unor obiective de simplificare și de convergență. Vom uh, vorbi însă în următoarea comunicare a noastră despre acest lucru. Curtea a tras concluzia că schema este pe roate și mă bucur de acest lucru, iar impactul pe simplificarea direcționajului ajutorului convergența nivelurilor de ajutor este destul de limitată. Aș vrea să spun că aceste trei elemente importante, lipsa de simplificare, direcționarea ajutorului și convergența nivelurilor de ajutor, au uh, fost definite în comunicatul Comisiei în comunicarea sa despre viitorul uh, sectorului de alimentație și um, ferme după 2020, în pacul de după 2020. Iar în comunicarea sa cu privire la viitorul CFM-ului, S-a pus accentul pe plățile directe, care rămân o parte esențială a politicii IPAC și că acesta va fi mai bine uh, direcționat, mai bine țintit pe viitor. Comisia se referă de asemenea și la nevoia de a avea mai mult echilibru în distribuirea plăților. Vorbim despre acest lucru în dezbaterea dintre fermieri și statele membre și aceasta se va putea obține printr-o introducere a unui pac obligatoriu și prin introducerea plăților degresive la nivelul fermelor crezând și prin plafonare. Plafonarea împreună cu plățile degresive vor fi folosite pentru a putea canaliza ajutorul suplimentar în fermele și uh, întreprinderile agricole mici și mijlocii. Vom avea și o convergență mai bună a nivelului general al plăților uh, pentru diferitele unități agricole la nivelul statelor membre, după cum ziceam, pentru a avea un uh, control mai bun în ceea ce privește plățile și uh, în ceea ce privește armonizarea mediei europene. Când vorbim despre simplificare și uh, direcționarea ajutorului, aș vrea să vă amintesc că comunicarea Comisiei cu privire la viitorul food and farming, sectorului alimentar, și a celui a, a exploatațiilor agricole a spus că trebuie abordat tocmai problema lipsei obiectivelor operaționale și a țintelor operaționale și va propune un nou model de rezultate care simplifică această politică, o face mai performantă și o transformă într-o politică mult mai țintită prin introducerea a două elemente cheie. În primul rând, prin uh, o subsidiaritate mai adevărată, prin instrumente de politici care sunt mai bine adaptate la nevoile uh, la nivel local și național și prin introducerea unei noi abordări care se bazează pe resurse mai degrabă de o abordare care se bazează pe nivelul de respectare al regulilor care au fost stabilite la nivelul Uniunii Europene. Dacă ne întoarcem însă la anumite puncte din concluziile curții și criticile curții cu privire la simplificare, convergență și um, direcționarea ajutorului, aș vrea aici să vă atrag atenția asupra faptului că este clar că sarcina administrativă a crescut foarte mult în uh, actualul cadru european față de fostele PAC, dar vreau să vă atrag atenția și asupra inițialei comunicări a Comisiei, care conținea mult mai puține opțiuni pentru gestiunea schemei de plată de bază, iar Acum, în revizuirea făcută, există o definiție mult mai simplă a contribuției aduse uh, politicii agricole la nivelul fermierilor printr-o introducere mai mul- a mai multor opțiuni și printr-o mai bună implicare a legislatorilor, care duce o senzație de, de o senzație și o, o posibilitate de responsabilizare a statelor membre și a fermierilor, ceea ce a dus la reguli mai complexe de implementare, în gestiune, dar și o mai bună, un mai control mai bun al uh, implementării acestor reguli la nivelul administrațiilor publice. Și aș vrea să dau un exemplu aici al uh, clauzei active pentru fermier. Aceasta a fost adăugată în uh, timpul procesului de co-legiferare și e important să subliniem că aceasta a dus la o regulă care în mare parte însă nu a fost eficientă, dar a dus la o creștere a sarcinii administrative considerabile în anumite state membre. Dacă e să vorbim și despre lipsa de direcționare, așa cum se menționează în raport că avem această problemă, aș vrea să subliniez că statele membre doresc să fie uh, susținută ideea fermierilor activi deci fermierilor care depind de activitatea agricolă și statele membre pot atinge un nivel foarte ridicat al, uh, al direcționării printr-o schimbare a nivelului de plăți în multe state membre, dar și printr-o posibilitate de a ținti mai bine uh, susținerea uh, acestor scheme. Să nu uităm că schema de plată de bază este doar 50-60% din uh, anvelopa totală de plăți directe care sunt plătite către fermieri, pentru că există și alte scheme pentru pe fermierii mici, alte tipuri de susțineri uh, pentru tinerii fermieri, deci mai completează și alte scheme aceste sume și toate se vor concentra pe atenție, direcționarea ajutorului către uh, fermier, mai ales uh, ținând cont de nivelul lor de venit. Există deci o posibilitate pentru statele membre să direcționeze mai bine ajutorul și să le adapteze mai bine aceste ajutoare la nivelul fermierilor. Aș mai vrea să adaug o specificitate a sectorului agricol este că este un sector foarte fragmentat. După cum spuneam și înainte, suntem 4 milioane, sunt 4 milioane de beneficiari care uh, fac parte din schema de plată de bază. 7 milioane beneficiari ai uh, plăților directe. Este un, sistem, uh, este un sector foarte dinamic și trebuie să garantăm susținerea la veniturile fermierilor, dar trebuie să găsim și echilibrul corect între o țintire îmbunătățită și o minimizare a sarcinii administrative. E clar că dacă vrem să ținem cont de nevoile tuturor fermierilor, care să ține cont și de uh, toate specificitățile locale, vom ajunge într-un monstru administrativ. După cum se zice că calea spre iad este plină de intenții bune, eu cred că trebuie să ținem cont de faptul că e nevoie de un echilibru între o țintire, o direcționare mai bună, dar și totuși o îngrijorare față de sarcinile administrative și de o prea mare complexitate uh, Uh, pentru administrațiile publice, dar și pentru fermieri. Aș vrea să vă amintesc că propunerea comisiei inițială avea ca scop introducerea unei uh, valori adăugate pentru și plăți la unitate în schema de plăți directe până în 2019. Am văzut că în procesul legislativ mai multe alternative au fost introduse la acest nivel, așa încât statele membre au acum trei opțiuni la implementarea acestei convergențe interne, ori o convergență totală pe termen scurt sau pe termen lung, dar și o a treia posibilitate care este o convergență parțială, ceea ce înseamnă că până în 2019, în anumite state membre, vor mai rămâne anumite diferențe la nivelul diferențe în felul în care își folosesc uh, susținerile financiare. Aș mai dori să spun câteva cuvinte și despre auditare, care eu cred că e unul din subiectele, unul din subiectele esențiale. Aș vrea să vorbesc despre îngrijorarea curții cu privire la o corectă in, uh, instaurare a plății în funcție de uh, unitatea de valoare. Aș vrea să vă spun că toate um, chestiunile importante sunt urmărite prin procedura de conformitate, iar Comisia Europeană oferă îndrumare statelor membre în același timp. Noi uh, ținem cont de aspectele pe care le-a ridicat Curtea și suntem uh, foarte aproape în urmărirea uh, procedurilor de conformitate. Curtea a considerat și că autoritățile de certificare trebuie să aibă un rol mai important în verificarea respectivului uh, respectivei entități. Comisia este gata să participe și se prevede în liniile directoare și în drumările comisiei uh, așa ceva. Noi suntem de acord cu concluziile curții accept, uh, acceptăm recomandările în legătură cu activitatea de auditare. Cam acestea ar fi comentariile generale. Aș mai vrea să mai revin asupra chestiunilor punctuale, însă, care au fost menționate în dezbatere. Vreau să revin asupra primului punct, de exemplu, nevoia de a urmări mai bine situația veniturilor fermierilor și aici aș dori să spun că dacă există un domeniu în zona agricolă care este bine analizat, evaluat, atunci acesta este situația veniturilor fermierilor. Noi facem acest lucru pe baza unor informări macroeconomice care ne permit să analizăm evoluția și nivelul de venit uh, pe care l au uh, fermierii la nivelul statelor membre. Facem acest lucru prin FADN, care este rețeaua de uh, transparență asupra datelor în domeniul uh, fermelor agricole. Avem de asemenea și uh, date de la Eurostat la nivel macro. Deci cred că putem să spunem că avem o privire de ansamblu foarte bună despre activitatea fermelor, dar și despre veniturile care sunt generate de către fermieri și care sunt bazate pe uh, venit pe datele despre le, pe care le avem despre venit, uh, dar nu numai din perspectiva agriculturii, ci și, de exemplu, a turismului și a altor activități ale acestor ferme. Analizăm, deci, de aproape situația veniturilor și folosim informația pentru ca să justificăm, în primul rând, uh, situația veniturilor la nivelul Uniunii, ceea ce facem uh, prin intermediul rubricii bugetare pe care o avem la dispoziție în PAC, și pentru a avea o bună justificare a acestor venituri. Și avem și informații foarte importante și multe din partea statelor membre care ne permit să adaptăm uh, situația la nevoia fermierilor. Și cred că avem prea mulți beneficiari ca să putem în, în acest domeniu ca să putem să facem o analiză individuală. În ceea ce privește sistemul de uh, ajutorare uh, la venitul uh, fermierilor, ținem cont de schema de plată de bază, care este o susținere pe bază anuală. Aș dori să subliniez aici că este foarte important pentru noi să menținem acest instrument ca unul de bază. În primul rând, pentru că este unul din cele mai fiabile surse de informații de care dispunem despre activitatea agricolă. Vorbim aici despre identificarea, sistemul de identificare al parcelelor uh, și despre celelalte sisteme pe care le avem, în care identificăm milioane de parcele pe care le avem în Uniunea Europeană, dar avem aici și cel mai mare factor de producție uh, în domeniul agricol și este și factorul de producție care, se, care reflectă cel mai bine, după părerea noastră, dualitatea activității agricole, adică producerea de alimente, dar și o Uh, păstrarea resurselor naturale și o contribuție importantă la bunul public și deci sistemul de susținere pentru uh, venitul fermierilor ține cont de aceste aspecte în domeniul agricol. Există o legătură foarte strânsă între valorificarea schemei de plată de bază, între nivelul deci devenit al fermelor și uh, dimensiunea fermelor. Iată de ce noi am introdus în actuala perioadă, dar vom introduce și pentru următoarea perioadă același lucru, un mecanism care să uh, echilibreze sau să reducă cel puțin uh, efectele exagerate și să avem o distribuire echitabilă a susținerii pentru venit în funcție de dimensiunea fermelor în Uniunea Europeană. În legătură cu existența unei liste negative, după cum ziceam înainte, e vorba de un element care uh, deci, clauza fermierilor activi este vorba de un element care a fost introdus în 2012 și 2013 în procesul legislativ. Au existat anumite schimbări care au fost introduse de către Parlament și de către Consiliu în legătură cu implementarea și folosirea listei negative, listei negre, în cadrul PAC. Cam jumătate din statele membre au decis să suspende folosirea listei negative în implementarea clauzei de uh, fermierilor activi din 2020 încolo, iar uh, acest lucru a fost făcut pentru eliberarea sarcinilor administrative, dar în trecut majoritatea statelor membre au arătat uh, dorința de a menține principiul de direcționare a ajutorului public, mai ales ajutorului pentru venit, către uh, beneficiarii din domeniul agriculturii, agenții economici care contribuie la venit în, și la activitatea economică generală. Doamnă președinte, dumneavoastră ați dat un exemplu cu privire la concentrarea susținerii publice pe parcelele foarte mici. Aș dori să menționez aici că există anumite cerințe minime în ceea ce privește susținerea publică. Această susținere este acordată la nivelul Uh, UE, dar și la nivelul statelor membre, în funcție de sectorul fermier, în funcție de sectorul agricol. 0,1 hectare este minima suprafață care să fie eligibilă. Culturile permanente sunt și ele un criteriu, dar există un nivel, o uh, suprafață minimă la nivelul statelor membre care va necesita o uh, deci aplicarea acestei reguli a suprafeței minime la fiecare caz de aplicare pentru susținere, pentru uh, susținere la, și ajutor la venit. Beneficiarul uh, însă va putea după aceea să maximizeze ajutorul și nivelul de ajutor public pe care îl poate cere în funcție de parametrii exploatației sale. Acest beneficiar va putea să acționeze la nivelul statelor membre, pentru că statelor membre pot să folosească așa numitele profituri consolidate, dar și uh, poate să apeleze la convergența internă. În foarte multe state membre se aplică acest principiu al nivelului de plăți și fermierul respectiv va fi după aceea eligibil pentru uh, cerința de plăți degresive care se introduce care s-a introdus în 2015 pentru nivelul minim de 5% și 9 state membre avem uh, chiar un alt prag pentru nivelul acesta acordat fermierilor de susținere. Avem o diversitate, diversitate cât se poate de mare, dar mai uh, trebuie totuși adresate și anumite precauții, pentru că este foarte dificil să facem generalizări în ceea ce privește orientarea generală a politicilor, după părerea noastră, unele cazuri sunt marginale, sunt uh, excepții și totuși pot beneficia de susținere la nivelul uh, venitului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Atunci aș vrea să revin eu asupra acestei uh, chestiuni regula de excepție, deci, totuși se folosește și devine chiar regula excepția, nu? Din ceea ce ne spuneți dumneavoastră, poate e foarte corect pe hârtie, dar în niciun caz nu se poate aplica în practică. Trebuie spus, totuși. Și aș mai vrea să știu ce se schimbă la primele pe uh, exploatații prin raportul dumneavoastră. Ce se schimbă concret și ce se schimbă pentru următorul exercițiu bugetar, deci pentru aplicarea acestor reguli în următorul exercițiu. Sau vom avea ceea ce am văzut și la uh, ecologizare, și anume că nu se schimbă nimic, pentru că regulile de fapt nu mai sunt schimbate, pentru că și așa se aplică. Ce se schimbă până la urmă la punerea în aplicare a sistemului de prime pentru uh, exploatații agricole? Vă mulțumesc dacă puteți detalia. Um, Mulțumesc, doamna președinte. Cum vă închipuiți? Vă dați seama că uh, nu pot să vă dau foarte multe detalii în ceea ce privește ce am putea schimba noi, fiindcă Comisia acum uh, adoptă și uh, pregătește propuneri pentru viitorul PAC și este clar că aceste propuneri vor trece prin uh, procesul uh, colegislativ, dar uh, Uh, ce se va anunța în comunicarea din partea Comisiei în ceea ce privește viitorul PAC după 2020. Uh, eu vă pot uh, spune deja că va fi vorba despre introducerea unui nou model de livrare. Pentru noi este foarte important acest lucru. Când vorbim despre simplificare, când vorbim despre lipsa de, țintire și uh, lipsa de eficiență, nu uh, vorbesc despre lipsa de eficacitate, fiindcă eu cred că ce avem noi la ora actuală este eficacitate jumătate din uh, sprijinul pentru venit. Uh, este, de, deci jumătate din venitul fermierilor este, este prezentat de asistența financiară oferită fermierilor, uh, ajutorul pentru venit al fermierilor. Deci cred că un nou nivel de livrare, de guvernanță, uh, sprijin public, ajutorul public va fi acordat pe baza obiectivelor specifice stabilite la nivel european, dar uh, transferate și reflectate la nivel regional și național, pe baza nevoilor identificate la nivel național și sau regional și pe baza unor reguli care vor fi uh, uh, stabilite și concepute de statele membre pe baza cadrului european și pe baza nevoilor statelor membre pentru ca viitoarea schemă de sprijin financiar uh, să fie mai adaptată nevoilor și pentru ca statele membre să poate să ofere mai mult sprijin financiar um, fermelor mici și mijlocii și pentru a Uh, reduce sprijinul acordat uh, exploatațiilor mai mari, ceea ce s-ar putea, nu se poate întâmpla automatic acest, automatic, automat acest lucru, ceea ce va însemna mai puțin bani uh, acordați ca ajutor public de Uniunea Europeană. Asta va fi principala schimbare pe viitor pentru a face față chestiunii, de, chestiunii eficienței și țintirii și asta va permite, după părerea noastră, și uh, Uh, să sporim simplificarea și să reducem nivelul de complexitate, dat fiindcă statele membre își vor adopta, vor adapta și stabili propriul uh, uh, sistem de sprijin. Am vorbit despre listele negative, dar listele negative vor exista și la nivelul statelor membre și pe viitor statele membre, dacă vom avea în continuare acest, acest obiectiv de țintire, atunci statele membre vor stabili ele însele Uh, care, uh, ce înseamnă fermier activ în, la nivel național și regional, față de situația actuală care e diferită. Deci avem un sistem mai eficace și uh, mai simplu. Ce încercăm să obținem, și asta este principalul, unul dintre principalele obiective ale comunicării, este să avem un sistem mai corect de distribuție a ajutorului oferit fermierilor la nivelul țărilor și la nivelul statelor membre, iar acest, acest lucru a fost adoptat și în cadrul propunerii cadrului uh, multianual, iar pe viitor uh, sprijinul uh, financiar uh, pentru suplimentarea veniturilor va continua, dar sistemul va fi mai corect pentru a ajunge la o distribuție corectă și uh, vom aplica, fie un sistem de plafonare, sau de plăți degresive pentru a canaliza sprijinul oferit către ferme mai mici sau mai, mijlo- mai mici sau mijlocii, iar astfel vom avea și posibilitatea de ne ajut, ajusta sistemul pentru exploatațiile care nu au nevoie atât de mult de sprijin financiar. Deci Comisia va adopta propunerea în uh, câteva săptămâni și atunci veți avea mai multe informații, doamna președinte, în ceea ce privește viitorul uh, schemelor de plăți și a uh, sprijinului pentru venit, um, în ceea ce privește propunerea de după 2020, deci în câteva săptămâni veți avea acest document. Ja, danke schön. Wir freuen uns auch schon drauf. Da, ne bucurăm deja. Mulțumesc. Vreau să mai rețin că temeiul juridic actual rămâne așa cum e, nu se schimbă nimic poate se schimba pe viitor ceva și poate se și îmbunătățește. Domnul Figureito, dar înainte doamna Kadenbach. Întrebarea mea e următoarea. În prezentarea comunicării ne-a fost prezentat și acest uh, nou model de furnizare ca și cum toate problemele astea cu care ne-am confruntat până acum ar dispărea. Dar eu cred că dacă avem parte de o propunere care oferă statelor membre și mai multe posibilități uh, de opțiune, atunci va trebui să dezvoltăm și noi și mai multe posibilități în a evalua obiectiv aceste uh, noi opțiuni ale statelor membre. Și întrebarea mea este dacă nu cumva Uh, obținem opusul uh, a ceea ce cere Curtea de Conturi și anume de a avea indicatori, indicatori care să permită o comparabilitate între diferitele modele, dar care să asigure și o posibilitate de evaluare a atingerii obiectivelor deci dacă trebuie să verific 27 de modele plus acești parametri, e prima obiecție a mea și în al doilea rând în ce stadiu se află sau în ce măsură sunt implicați și experții curții de conturi în elaborarea acestor propuneri, pentru că cred că nu există alți experți mai buni care Uh, să își poată da cu părere atunci când este vorba de elaborarea unor parametri care ulterior să fie și utili în măsurarea rezultatelor. To, um... ah, vreau să revin la ce a spus domnul Kadenbach. Pe viitor, dacă propunele comisiei um, merg în aceeași direcție ca recomandările, Va exista mai multă marjă de manevră pentru statele membre în ceea ce privește conceperea și aplicarea schemelor de sprijin pe viitoare. Vreau să vă reamintesc, în primul rând, că acest lucru se va face într-un cadru european. Deci nu va fi, va fi un sistem liber pentru toată lumea, vom avea în continuare obiective și instrumente europene. Și Cred că nivelul de detaliere, de detalii ale acestor instrumente va fi lăsat pe mâna statelor membre pentru a pentru um, a adapta instrumentele nevoilor specifice și am văzut, eu mă ocup de ecologizare acum și de plăți directe și mi-am dat seama că trebuie să învățăm, facem învățăminte de la ecologizare, de pildă când uh, avem un sistem, să zicem, care, um, care funcționează pentru jumătate din statele membre, să nu funcționează pentru restul. Deci noi vrem un nivel minim de uh, solicitări, de exigențe la nivel european și apoi să dăm statelor membre, statelor membre posibilitatea de a ajusta lucrurile, de a le nuanța și, uh, și de a concepe acest sistem de sprijin european așa cum le este necesar. Vom avea poate 27 de modele uh, diferite pe viitor și acum avem modele diferite, dar aceste modele vor fi încadrate, deci vor, vor uh, fi menținute în acest uh, cadru al legislației europene, dar va exista suficientă flexibilitate pentru ca politicile de sprijin financiar pe viitor să fie mult mai eficiente și mai eficace decât acum. Vă exista și unii indicatori pentru Uh, a răspunde solicitărilor curții de a avea o bază, o linie de bază, uh, nivel de bază mai bun și o posibilitate de cuantificare mai bune, fiindcă uh, aici la sprijinul financiar intră și chestiuni legate de mediul înconjurător și așa mai departe, pentru a putea să monitorizăm mai bine propunerile și acțiunile statelor membre și pentru a evalua impactul pe care îl are sprijinul public și pe care îl au aceste politici în ceea ce privește situația uh, financiară um, a fermierilor pe perioada 2021-2027. Deci punem la punct o serie de, de indicatori care ne vor putea permite să evaluăm mai bine situația pe viitor. Prima. Pe scurt, aveți perfectă dreptate. Domnule Figuredo, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor membrilor comisiei dumneavoastră pentru întrebările adresate și vă mulțumesc uh, pentru observațiile făcute în ceea ce privește raportul nostru de audit. Vreau să vă spun câteva lucruri generale. În primul rând, uh, știu că trebuie să fim politicoși, bineînțeles, curtea trebuie să fie politicoasă când ia cuvântul, dar în același timp trebuie să fie clară. Și eu asta încerc să fac aici, să mă exprim clar. Iar în raportul nostru, cred că ne-am exprimat clar în ceea ce sunt principalele mesaje. Da, trebuie să ne dăm seama și despre ce um, despre momentul în care discutăm despre aceste lucruri, vorba de momentul prezent, iar la ora actuală există dezbateri foarte ample în ceea ce privește noua perioadă financiară, noul PAC, iar uh, noi trebuie să ne dăm seama uh, că aceasta este mm, perioada în care ne situăm și în momentul în care face recomandări trebuie să, mm, să avem în vedere acest moment. Iar în toate uh, în ceea ce privește toate întrebările ridicate, vreau să vă spun că noi în raport spunem două lucruri. În primul rând, în mod oficial, sistemul este în grafic, merge pe făgaș, asta oficial, dar de fapt, de facto, principalul scop și principalul uh, rezultat al, al reformei din 2013, care se dorea a fi obținut de către această reformă, uh, ei bine, acest lucru nu s-a întâmplat. În ceea ce privește simplificarea, în ceea ce privește țintirea și în ceea ce privește convergența. Aceste lucruri, la nivel oficial, toate lucrurile merg bine, dar de fapt nu este așa. Și aceasta este principala chestiune pe care vrem să o spunem legiuitorilor. Aveți grijă cu, așa, cu acest lucru. Apoi, vreau să mai ridic în discuție câteva aspecte. În primul rând, povara administrativă. Da, într-adevăr, este limpede pentru toată lumea că simplificarea a fost unul dintre principalele obiective ale reformei din 2013. Noi considerăm și am crezut că este de acord cu noi, că Comisia este de acord cu noi, că uh, faptul că reforma a devenit complexitatea reformei și faptul că și faptul că op- și opțiunile care s-au dat statelor membre, precum și soluțiile pe care le-au găsit și pus la punct statele membre, erau de fapt mai complexe decât regulile Uniunii Europene. Și vreau să vă întreb un lucru. E rău să dăm competențe statelor membre să, să se dea competența statelor membre să stabilească soluții complexe? Nu. Dacă se întrunesc condițiile necesare și dacă există o regulă generală. Un cadru general pe care trebuie să-l urmeze statele membre. Dacă nu există cadru general dacă nu este reguli generale și dacă dăm opțiunea statelor membre de a face ce doresc, atunci ce se întâmplă? S-ar putea ca soluțiile finale să devină mai complexe în ceea ce privește simplificarea. Iar Comisia, așa cum a spus și domnul Pascu, cred că este de acord cu noi. Apoi, a doua chestiune pe care aș vrea să o ridic aici. Diferențele sunt uh, uriașe între țări, da. Așa cum am arătat în raport și aveți uh, datele respective și informațiile respective în raport, întrebarea însă, de ce există atâtea diferențe între statele membre în ceea ce este sumele oferite? Aici am trei răspunsuri posibile. În primul rând, legiuitorii nu au nicio putere de a schimba lucrurile aici. Există diferențe mari între, între situația agricolă a statelor membre. Asta este realitatea și lucrurile nu se pot schimba ușor. Trebuie acceptat acest lucru. Dar apoi, mai există două alte zone unde, unde poate legiuitorii au ceva, pot să facă ceva. În primul rând, elemente istorice. Cred că există în continuare o greutate istorică care ne apasă. Există în continuare elemente de la începutul secolului trecut care de la începutul secolului care duc la aceste diferențe de plăți. Și viitor ar trebui să se gândească la aceste lucruri, la aceste elemente istorice. Apoi, opțiunile oferite statelor membre pentru a um, găsi mai multe soluții. Și așa cum am spus mai devreme, dar posibilitatea statelor membre este un lucru bun, într-adevăr. Dacă există o regulă generală, un cadru general uh, al Uniunii Europene. Asta în ceea ce o diferență între țări. Apoi, al treilea aspect pe care aș dori să-l ridic în discuție este următorul. Este vorba de lipsa unui nivel de bază. Foarte important pentru noi acest lucru. Nu există suficiente niveluri de bază în ceea ce privește venitul fermierilor, de pildă. Pentru a putea sprijini în mod eficient obiectivele de politici. Pentru protejarea venitului fermierilor. Nu există nivelul de bază de referință. Nu există suficiente informații privind venitul fermierilor. Iar în același domeniu al lipsei nivelului de referință, în pacul actual nu există o legătură clară între obiectivele politicilor, instrumentele politice necesare pentru a face față obiectivelor politice și măsurile cantitative. Nu există nicio legătură între acestea. Nu putem spune, deci, că un anumit instrument politic e eficient sau nu. pentru că nu avem un nivel de referință, nu avem obiective cantitative, nu avem o legătură între politici și instrumente. Iar în cele din urmă, în ceea ce privește întrebările de cu privire la țintire și listele negative, așa cum uh, s-a spus deja de către domnul Bascu, nu a fost introdusă Parlament această idee a listelor negative. De fapt, a fost introdusă către Parlament această idee, care a fost o idee bună. Pentru că listele negative vreau să rezolvă o problemă care exista înainte. Și anume că o mare parte a sprijinului financiar ajungea la persoane care nu erau fermieri. Deci a fost o idee bună. Dar mai târziu am constatat că această soluție concretă ducea la mai multă complexitate, la mai multă povară administrativă. Și aici vreau să vă spun deci, care a fost soluția pe care a găsit-o Parlamentul aceste probleme. Îmi pare rău să spun asta, dar vă spun pe șleau și cu bine, multă considerațiune, bineînțeles, că soluția Parlamentului a fost, Parlamentului a fost cea mai ușoară. Și anume, de statelor membre, faceți ce vreți. Parlamentul nu a întrebat de ce e procesul administrativ atât de complex. Ce soluții putem să găsim pentru a rezolva problema țintirii? Soluția Parlamentului a fost cea mai ușoară. Faceți ce vreți. Fără să existe vreo regulă generală. Fără un cadru general. De asta mă, mă bucur eu. Mă bucur acum faptul că spune Comisia și, bineînțeles, vom aștepta cu nerăbdare și propune viitoare. Dar spune Comisia acum că trebuie să avem pe viitor un cadru general agricol la nivelul Uniunii Europene. Este foarte important acest lucru și vom vedea ce, să vedem ce soluții se propun. Și, în cele din urmă, sunt de acord. Și, bineînțeles, să nu uităm că în politica agricolă avem uh, sistemul plăților de bază, Uh, chestiuni legate de venitul uh, fermierilor, dar nu numai. Și chestiuni legate de mediul înconjurător, sănătate publică, bunăstarea animalelor și așa mai departe. Da, trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte. Și vreau să vă atrag atenția asupra multor rapoarte elaborate de curte pe care le cunoașteți, uh, în toate aceste domenii pentru a avea o abordare holistică asupra tuturor problemelor uh, legate de politica agricolă în Uniunea Europeană și în cele din urmă recomandările. Eu v-am ascultat cu atenție, domnul președinte. În momentul în care ați avut o abordare critică față de recomandările noastre și înțeleg, înțeleg uh, ce simțiți. Dar dacă vă uitați cu atenție la ce spunem noi acolo, noi am făcut recomandări ținând cont de perioada concretă în care ne aflăm și de faptul că se începe o nouă politică, am făcut recomandări în principale trei domenii care sunt importante pe părerea noastră fiindcă pe viitor vom avea multe soluții pentru soluționarea problemelor de simplificare, de țintire, de și mai departe. Dar care sunt principalele chestiuni? În primul rând, calcule corecte, fiindcă dacă dăm în continuare sprijin la financiar fermierilor pentru a, ca, să, ca să facă calcule corecte pentru noi, atunci auditul uh, extern joacă un rol foarte important. Asta este principala chestiune a recomandărilor. Apoi, recomandarea numărul 2 ridică o altă problemă. Comisia și Parlamentul trebuie să aibă la dispoziție informații bune, iar noi considerăm că Comisia nu are suficiente informații uh, și informații oportune privind toate aceste lucruri. De ce la recomandarea numărul 2 noi am ridicat această chestiune a informațiilor și am cerut ca pe viitor, uh, și, uh, chiar dacă Comisia are competențe ca, ca Comisia să aibă competențe directe de a cere informații statelor membre și pentru a, permise, pentru a permite uh, Comisiei și, bineînțeles, Parlamentului să aibă informații suficiente pentru a controla politicile. Iar a treia recomandare se referă la principala chestiune care s-a manifestat aici, este vorba de lipsa unui sistem de referință în ceea ce privește venitul fermierilor. Fiindcă, dacă politica agricolă are un scop, este sprijinirea financiară a sprijinirea financiară a fermierilor, totuși nu există suficiente informații privind acest subiect. Nu există sisteme de referință, nu există niveluri de referință care să permită o țintire corectă și care să permită o convergență corectă. Sper, domnul președinte, că am răspuns uh, chestiunilor cele mai importante care au fost ridicate, dar bineînțeles, dacă mai aveți întrebări sau dacă doriți uh, Lămuri suplimentare vă stau întru totul la dispoziție. mulțumesc. Are cuvântul raportoarea. Nu vreau să spun acum prea multe. Dacă faci monologuri lungi, nu înseamnă neapărat că conținutul este și la obiect. Cred că a da vina unii pe alții iarăși nu duce aduce prea mult. Am spus că susțin observațiile generale ale Curții de Conturi, însă nu se poate ca, pe de o parte, Parlamentul să <clears throat> încerce să obțină informații suplimentare, așa cum procedăm de fapt în cazul tuturor rapoartelor sau rapoartelor speciale. Și nu se poate așa, dar că ni, se, că ni s-ar să ni se reproșeze că venim cu prea puține puncte, Și în niciun caz uh, nu sunt pentru ca Comisia să obțină mai multe drepturi. E în continuare valabil principiul subsidiarității, trebuie ca la nivel european să se creeze orientările generale, iar în uh, statele membre să fie simplu să poți acorda aceste ajutoare și să fie și ușor de verificat. Și recomandările Curții de Conturi chiar merg în această direcție și aș vrea să se lucreze la aceste uh, puncte care au fost evidențiate și să se oprească altfel de comportamente. Trebuie spus că discuțiile generale de stabilire a regulilor nu au loc um, aici, în această comisie, ci în Comisia pentru Agricultură. Iar noi, pe urmă, depindem de acest lucru. Și domnului Bascu i-aș spune că și Comisia are posibilitățile um, sale în cadrul trialogului și dacă nu folosiți această posibilitate, atunci uh, N-am cum să vă ajut. Mi se pare complet nesatisfăcător uh, să spunem că actuala reformă cum o să rezolve totul. Eu cred că Așa cum spunea Curtea de Conturi, Comisia trebuie să aibă mai multe competențe, dar asta presupune ca Comisia să și vrea aceste competențe sporite și dumneavoastră um, transferați totul către statele membre. Eu cred că asta nu e subsidiaritate atunci când nu există date cheie pentru a putea evalua până la urmă funcționarea acestor programe. De exemplu, pe mine mă preocupă această întrebare a celor mai mari 20 de ferme din uh, Europa și ar fi util dacă Curtea de Conturi ne-ar putea da uh, elemente în acest sens. Problema este că din informațiile disponibile aceste date nu rezultă, ceea ce nu se poate. Trebuie să dispuneți de suficiente date pentru a putea face analize pertinente. Și dacă comisia nu face o analiză a beneficiarilor, atunci lucrurile vor merge mai departe, tot ca acum, se va repartiza tot cu găleata și fără să putem uh, demonstra o eficiență a politicilor și Curtea de Conturi, sigur, și-a pus multe întrebări. Sper că ați prezentat, domnule Figureidu, și în Comisia pentru Agricultură acest raport azi din cap. Deci nu l-ați prezentat încă, dar aveți uh, deja o dată de prezentare. Ar fi bine ca și colegii de acolo să uh, cunoască aceste date pentru că altfel nu putem atinge niciodată eficiența. Ajungem la finalul acestui punct. Vă mulțumesc pentru dezbatere. M-a ajuns la finalul reuniunii publice și rog pe toți cei care nu participă în continuare să părăsească sala. Continuăm cu reuniunea publică la ora 15.